Az ülést megnyitom, magyarul fogok beszélni, kérem deschidem această ședință, voi vorbi maghiară și de aceea aș vrea să vă rog să vă puneți căștile, dacă bineînțeles vorbiți maghiară, nu, dar altfel interpreții sunt aici pentru noi. Procesul verbal al reuniunii de ieri este disponibil. Aveți comentarii cu privire la regulamentul de procedură? Nu. Dacă nu este cazul, atunci procesul verbal se adoptă.